Dear colleagues, could we start? Also... Dragi colegi, vă rog să vrem să începem. Aș... Începem discuția de la punctul de pe ordinea de zi numărul 9, voturi pentru adoptarea vizelor sub formă de scrisoare în legătură cu cereri privind fondul de ajustare la globalizare, în legătură cu Mobi Global din Franța. Vă rog, vom trece la vot. Cine este pentru? Ridică mâna. Se pare că trebuie să votăm electronic, așa că votăm electronic. Vă rog să votați. Mulțumim. S-a închis votul. 8, 48 acceptat. Al doilea caz, cel al supermarketului Larisa din Grecia. Vă rog să votăm. S-a votat. Nu, nu încă. Acum s-a închis votul. 47 de voturi pentru, de asemenea acceptat. Mulțumesc. Și atunci ajungem la strategia Uniunii Europene pentru regiunea alpină. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic. Deschidem votul electronic. Închidem votul acceptat. Urmează compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acceptat. Apoi, amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că împotriva au fost mai multe. Verificăm. Deschidem votul. Închidem votul. S-a respins amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a respins. Amendamentul 40 în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a adoptat. Partea a doua, Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Toată lumea a votat, închidem votul. S-a respins. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a respins. 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a adoptat. 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a respins. 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a adoptat. 46. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul D. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem compromisul E acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a adoptat. Amendamentul 56. Pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a respins. Amendamentul 57 pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 58, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 60, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Amendamentul 65, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, adoptat. 66, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, adoptat. 67, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 68, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm și electronic. Deschidem votul pentru amendamentul 68. Toată lumea a votat. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, e caduc, de fapt, 3-ul. Ba trebuie să votăm. Amendamentul 3, se spune. Bun. Votăm pentru 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Cu amendament oral de la SND. Replace individual measures cu individual actors. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pe părți, partea 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, verificăm. Amendamentul 19, partea a doua. S-a votat. Se adoptă. Amendamentul 20, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Compromisul B, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Obosim cu tot ridicatul mâinii. Verificăm electronic pentru 28. Amendamentul 28. Deschidem votul. Închidem votul. S-a respins. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Urmează amendamentul 30 cu amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și votul final în legătură cu proiectul de aviz se deschide. Am alle abgestimmt, das ist der Fall. 34 zu 4. 52 la 43. Felicitări raportorului. S-a adoptat. Mulțumesc frumos! Acum ajungem la implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități uh, în ceea ce privește observațiile Comisiei ORPB. Îmi place foarte tare acest titlu. Așadar, raportorul este raportoarea Helga Stevens și înainte de a începe dezbaterea, vă rog să discutați în afara sălii. Așteptăm câteva clipe. Bun. Putem trece încă o dată la punctul 12, raportoare doamna Helga Stevens. Încercăm să avem iarăși imagini pe ecrane. Predăm cardurile. Îmi lipsește cartonașul verde. Avem aceste cartonașe. Cel verde e pentru a semnala pentru faptul că puteți urmări ce se spune, înțelegeți, cu galben semnalați că nu înțelegeți ce spune vorbitorul și dacă vorbește prea repede, cartonașul roșu trebuie arătat. Am mai explicat odată această procedură, cum puteți să le folosiți. Sper că aveți cu toții aceste cartonașe. Este o dotare de bază în comisia noastră. Deci, uh, cred că nu mai trebuie să explic. Și acum, doamna Helga Stevens. Thank you, Chair. Dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Dragi colegi, mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor și doresc să mulțumesc spre deosebire colegilor um, deputați care sunt în intergrupul pentru disabilități. Mulți dintre ei uh, au sprijinit amendamentele noastre și Asta înseamnă că numărul amendamentelor poate fi redus. Pentru că dacă am înregistrat fiecare amendament separat, am fi avut mult prea multe amendamente. Dar astfel numărul lor a fost redus și sper că vom ajunge ușor la compromisuri. Doresc să mulțumesc și Forumului European pentru Disabilități și organizațiilor membre da. ale acestui forum pentru toată cooperarea din ultimele luni. Doresc să, să vă spun că mă bucur că avem uh, o versiune a raportului uh, simplificată, ușor de citit, uh, um, cu, prin, care a fost realizată prin contribuția unei organizații. Uh, există și uh, um, cardul de accesibilitate pentru interpretarea um, pentru persoane cu uh, deficiențe auditive, dar pe ecrane de asemenea um, există și uh, Uh, o transcriere în text a celor spuse de mine, dar scrie prea mic, așa că nimeni nu poate de fapt să citească. Și deci nu folosește la nimic. Cred că data viitoare ne vom descurca mai bine. Dar să lăsăm vorbele, să trecem la fapte. dar nu ar trebui să uh, existe aceste eforturi doar pentru subiectele care vizează persoanele cu disabilități. Oricine ar trebui să aibă acces la um, reuniunile din Parlamentul European, uh, indiferent că e o um, reuniune de comisie sau plenara Parlamentului. Noi suntem aici în slujba uh, tuturor, bărbați, femei, indiferent de Um, rasă, cultură um, sau dizabilități. Deci, vă rog, haideți să facem toate eforturile pentru ca toate reuniunile noastre uh, să devină accesibile. Nu bugetul e problema, ci voința de a face aceste eforturi pare să fie problema. Deci, trebuie să ne trezim. Back to the report. I would... Acum mă întorc la raport. Aș dori să vă prezint situația actualizată privind amendamentele. Din câte am înțeles, amendamentele de compromis vor fi trimise de biroul meu înainte de următoarea reuniune a raportorilor din umbră, care avea, va avea loc în marțea sesiunii de la Strasburg, deci uh, pe 10 mai de la ora 16 uh, la ora 18. Nu toate comisiile uh, și-au finalizat avizurile. Uh, nu s-au uh, votat încă toate. Deci, amendamentele deocamdată vin doar din această comisie, uh, dar uh, vom primi și contribuțiile celorlalte comisii. În majoritatea domeniilor, comisiile au competențe comune, partajate și trebuie să includem toate comisiile parlamentare Um, înainte de adoptarea textului final, ca să nu uh, lăsăm deoparte niciun domeniu important, cum ar fi transporturile, accesul la um, îngrijire de sănătate transfrontaliere sau ajutorul umanitar, pentru a da doar câteva exemple. Unele dintre amendamentele de la EMPLă sunt și de competența altor comisii, așa că vom încerca să le includem în amendamentele de compromis după ce vom fi primit um, avizele de la celelalte comisii. Acum aș dori să subliniez câteva aspecte importante. Acestea se regăsesc în mai multe amendamente care mi se pare esențiale. Mai întâi drepturile copiilor și ale familiilor lor și uh, lupta împotriva violenței împotriva copiilor, pe baza uh, studiilor Agenției Drepturilor Fundamentale. În al doilea rând, discriminările multiple uh, care trebuie să se regăsească în continuare în raport, ținând cont de faptul că nu există o ierarhie a <laughs> discriminărilor sau motivelor de discriminare. De exemplu, persoanele cu dizabilități nu suferă discriminări doar din cauza unui motiv de discriminare. Um, pot, suporta, pot fi victimele unor discriminări și din cauza religiei lor și din cauza faptului că um, au o dizabilitate, de unde o discriminare din motive multiple. Un alt exemplu ar fi Uh, o discriminare împotriva unei uh, femei cu dizabilități. Uh, poate suferi discriminări pe, din diverse motive sau o femeie de culoare care are și o dizabilitate poate suferi discriminări din mai multe motive. Uneori, motivul discriminării nu poate fi identificat. De exemplu, um, a refuza unei femei cu uh, dizabilități de a avea copii uh, este uh, o discriminare intersecțională. Este un concept dificil, dar este important să cunoaștem diferența dintre discriminările multiple și acest tip de discriminări. Este important ca subiectul să nu fie diluat în compromisuri. Um, este pentru includerea pe piața muncii și la locuri de muncă um, trebuie să se țină cont uh, de drepturile persoanelor cu disabilități. Dragi colegi, textul va ajunge în plenară în luna iulie um, pentru a contribui la um, programul Comisiei înainte um, de termenul limită um, pentru um, Comitetul CRPD, înainte de elaborarea observațiilor lor finale. Uh, și acum aștept cu nerăbdare dezbaterea. Vă mulțumesc! În primul rând va interveni ca primul raportoare din umbră, doamna Coza. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, képviselőasszony, Jelce jelentéstevő asszony és képviselők társaim. Én azt gondolom, hogy remekül állunk a módosítók. Doamnă raportor, dragi colegi, cred că în ceea ce privește propunerile de amendamente, până acum ne-am descurcat foarte bine. Au fost 183 de amendamente până acum și așteptăm și um, luările de poziție din celelalte comisii. Sunt convinsă că până la urmă în plen o să avem, o să putem adopta un raport foarte bun. Sunt perfect de acord cu ce au spus colegii și mă mai refer doar la câteva elemente pe care le consider foarte importante. Pe de o parte, după părerea mea, e foarte important să fim foarte precauți cu datele. Există propuneri de amendamente care uh, sugerează alte date, mai ales pentru uh, șomaj. Consider că e foarte important să ne bizuim, să facem trimitere la uh, cifre reale, corecte. De asemenea, trebuie să fim atenți, să spunem Uh, că dacă nu avem suficiente date din partea statelor membre, nu putem face comparații pertinente. De exemplu, e vorba de acest lucru la amendamentul 22. Îmi cer scuze, la 23. E vorba de faptul că persoanele cu dizabilități, de fapt cifra, numărul acestor persoane care sunt active în piața muncii ajung uh, să reprezinte un anumit procent, însă în textul uh, raportului avem o altă cifră și de aceea, după părerea mea, ar fi bine dacă împreună cu raportorii din umbră am putea să ne asigurăm că ne referim la cifre care corespund realității și că apoi ne folosim de aceste cifre când discutăm în Parlamentul European. În plus, aș ruga colegii care asigură uh, care se ocupă de acest raport să verifice traducerile în limbile proprii. Cred că această temă e una relativ nouă pentru noi. Eu personal nu m-am ocupat strict de această temă. Există termeni, definiții noi, de exemplu, reasonable accommodation, condiții de cazare decente. În maghiară, în traducerea maghiară, se folosește un alt uh, termen pentru o cazare potrivită, rezonabilă și în diferitele variante lingvistice, în diferitele traduceri, e foarte important să avem conceptele adecvate. Deci rog pe colegi să fie atenți și să verifice. Un alt lucru vizează de structura fondurilor. Considerăm că ar trebui să facem în continuare presiune asupra uh, Comisiei și asupra statelor membre astfel încât Convenția ONU uh, privind drepturile persoanelor cu dizabilități să fie respectată și să fie alocate fondurile necesare pentru a garanta acest lucru și dacă se respectă diferitele, nu se respectă diferitele reglementări, atunci să se impună și sancțiuni. Cât privește propunerile de amendamente, sunt de părere că PP poate accepta majoritatea acestora, dar bineînțeles mai trebuie să le discutăm și sperăm că vom găsi și soluții de compromis cu colegii. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, are cuvântul doamna Blinkviciute. Uh, uh, mulțumesc! Vreau să mulțumesc din inimă doamnei raportor, doamna Stevens, sunt de părere că colaborarea dintre doamna raportor și raportorii din umbră va duce la propuneri de compromis bune, astfel încât să contribuim cu adevărat la transpunerea acestei convenții privind drepturile persoanelor cu dizabilități în statele membre și v-aș atrage atenția asupra câtorva aspecte interesante, mai importante pentru fracțiunea noastră. În primul rând, ocuparea forței de muncă. Suntem foarte preocupați de obstacolele în calea celor cu dizabilități în găsirea unui loc de muncă. Amintim aici directiva privind egalitatea de șanse și împotriva discriminării la locul de muncă. Statele membre au transpus numai parțial această directivă, mai ales în ceea ce privește condițiile de muncă și adecvarea locului de muncă și nu în toate statele membre se poate spune că s-au creat condiții egale. Atât în ceea ce privește educația, cât și formarea profesională. Acestea sunt precondiții esențiale pentru a permite celor cu dizabilități să se integreze în piața muncii și de aceea statele membre ar trebui să fie uh, îndemnate să ia măsuri de sprijin, astfel încât cei cu dizabilități să-și găsească locuri de muncă și să nu se interzică cumva măsuri de sprijin și ca acestea să poată fi folosite. Dacă nu, nu o să rezolvăm problema accesului la locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Apoi, protecția socială pentru persoanele cu dizabilități, un alt domeniu important pentru noi. Ar trebui să se asigure protecție socială specială pentru persoanele cu dizabilități, pentru că posibilitățile de angajare sunt uh, foarte mici, de multe ori sunt uh, singuri, trăiesc singuri și deci se bazează foarte mult pe serviciile sociale și uh, de multe ori trebuie să trăiască în condiții la limita sărăciei. Așadar, e nevoie de servicii sociale de calitate. Și acest lucru ar trebui să fie menționat clar în raportul nostru și vă mai atrag atenția și asupra faptului că Acum, Comisia analizează strategia Uniunii Europene pentru persoanele cu dizabilități. Am cerut de mai multe ori Comisiei ca și să ne dea un răspuns și scris, dar deocamdată nu s-a întâmplat acest lucru. Deci ar trebui sublinia și acest lucru în raportul nostru, deoarece trebuie să putem aprecia și evalua situația persoanelor cu dizabilități din diferitele state membre și apoi să tragem concluziile adecvate. Sunt sigur că vom putea găsi soluții de compromis foarte bune. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Marian Harkin. Mulțumesc! Aș dori mai întâi să mulțumesc uh, doamnei raportor Helga Stevens pentru excelentul proiect de raport. Suntem uh, în mare parte de acord în legătură cu majoritatea amendamentelor uh, pe care multe dintre ele le-am semnat și noi. Um, studiind amendamentele din partea diferitelor grupuri și diferitelor, diferitelor colegi, consider că multe sunt pozitive și uh, sunt de acord cu până la 80% din amendamentele depuse. Câteva observații, fără a intra în detalii, pentru că am auzit deja destul de multe detalii. Um, în ceea ce privește copiii și femeile cu dizabilități, noi am cerut în amendamentele noastre date dezagregate, mai ales uh, în domeniul violenței împotriva femeilor și mai ales împotriva femeilor cu dizabilități. Și legătura dintre dizabilități și sărăcie și între dizabilități și șomaj. Și în acest context am depus un amendament um, în legătură cu situația din țara mea. Nu știu dacă e o situație care se regăsește în alte state membre, dar uh, care există în uh, Irlanda și am depus o plângere la comisie în legătură cu asta, și anume că oamenii cu dizabilități, mai ales psihosociale, nu au acces la garanția pentru tineri. Nimeni uh, nu împiedică, dar sistemul creat nu le permite accesul la garanția pentru tineri. Deci, dacă dorim ca ea să funcționeze, să acopere toate persoanele sub 30 de ani, toate tipurile de nevoi, înseamnă că ne confruntăm aici cu uh, discriminare. Am depus, după cum am spus, o plângere la comisie pe acest subiect. Nu știu dacă există situații similare și în alte state membre. Dar sistemul nu le permite accesul la această garanție. Nu, nimeni nu spune că nu au dreptul la ea, dar în practică nu reușesc să o folosească. Încă Câteva observații. Participarea activă a persoanelor cu dizabilități la toate deciziile este importantă, precum și um, și e necesar un dialog structurat pentru buna punere în aplicare a legislației un amendament uh, în legătură cu directiva privind serviciile transfrontaliere, nu știu de, la, de cine a fost dispus, depus, um, nu se previn suficient discriminările pe baza dizabilităților. Câteva aspecte generale, cum ar fi uh, nevoia de a promova disabilitățile, persoane cu dizabilități în cadrul tuturor politicilor și strategiilor și um, nevoia de a uh, evalua legislația europeană din punctul de vedere al um, disabilităților și um, să ne bazăm pe strategia europeană pentru dizabilități în dezvoltarea oricărei noi strategii. Nu trebuie să uităm situația copiilor și femeilor cu dizabilități în uh, politicile umanitare. Și um, o ultimă idee pe care o sprijinim este nevoia de a adapta directiva din 2008 privind uh, principiul uh, tratamentului echitabil și de asemenea libera circulație a persoanelor cu dizabilități, o problemă care este discutată deseori, mai ales la Strasbourg și în fiecare an situația nu pare să se îmbunătățească. A Sprijinul oferit în momentul deplasării dintr-o țară în alta este în continuare uh, problematică, mai ales când vine vorba de persoanele de, care oferă asistență. Mulțumesc, doamne raportor, vom coopera în continuare cu dânsa și cu ceilalți raportori din umbră la acest dosar. Danke Mulțumesc. Acum urmează doamna Costa Dinca Cuneva. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαίρομαι πολύ που συζητάμε πάλι αυτό το θέμα. Mulțumesc. Dragi colegi, sunt foarte bucuroasă că putem discuta încă o dată despre acest subiect extrem de important și trebuie să mulțumesc, bineînțeles, doamnei raportor pentru eforturile făcute până acum. Dar aș dori și să explic de ce trebuie să depun câteva amendamente. Um, în ceea ce privește informarea persoanelor cu aceste tipuri de probleme, ele trebuie să fie bine informate de mijloacele pe care le au la dispoziție, dar în același timp problemele lor trebuie să fie cunoscute uh, de toți ceilalți de toată lumea. Deci Europa are obligația de a informa întreaga populație. Unele state membre suferă din cauza măsurilor de austeritate impuse de Troică și în același timp aceste țări sunt obligate să reducă să-și reducă ambițiile politicilor sociale din cauza lipsei de fonduri. E un scandal faptul că se întâmplă astfel și um, că se întâmplă așa ceva. O altă problemă este cea a refugiaților și uh, mai ales situația refugiaților cu probleme uh, psihosociale sau dizabilități fizice. Când uh, o persoană este invalidă, dar în același timp uh, e vorba de un refugiat, acesta se confruntă cu probleme enorme. Fertig? Dankeschön. Mulțumesc. Doamna Tatiana Zdanoca. Thank you, Chair. So, I, as it was already done... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus înainte în această discuție, aș dori și eu să mulțumesc doamnei Stevens pentru munca extraordinară depusă pe acest subiect și despre acest, pentru acest document foarte bine redactat și echilibrat. Câteva amendamente le-am înaintat, ideea fiind să adaug câteva nuanțe pe aici, pe acolo, în text. Mai întâi, aș dori să subliniez cât de important este să avem o participare activă a persoanelor cu disabilități. Ele însele și uh, din partea organizațiilor ce le reprezintă la uh, implementarea acestei convenții. Apoi aș dori să atrag atenția asupra faptului că implicarea organizațiilor trebuie să fie făcută în așa fel încât oamenii să fie reprezentați în mod diferit în funcție de statele membre, pentru că oamenii sunt diferiți de la un stat la altul. Și s-a spus deja acest lucru. S-a exprimat deja această îngrijorare. Apoi, am sugerat să includem diferite aliniate care să sublinieze nevoia de a organiza o campanie pentru a conștientiza opinia publică despre existența acestei convenții și pentru a reduce astfel discriminarea împotriva persoanelor cu dizabilități. De asemenea, propunem o, o modificare la aliniatul 6 care este unul foarte important. Acolo este un apel către statele membre și către Comisie pentru a lua măsuri pentru a combate orice formă de discriminare bazată pe uh, disabilități. Aici am uh, dorit o, să punem accentul nu doar pe femei, copii și persoanele cu disabilități, ci și persoanele în vârstă care au disabilități. și împărtășesc pe deplin îngrijorările raportoarei și anume că Fondul European uh, de Investiții și uh, fondurile structurale nu au fost întotdeauna foarte bine utilizate în acest sens. Și cred că nu numai că acestea trebuie să fie menționate la aliniatul potrivit, ci ci și plățile să fie efectuate în funcție de criteriile prevăzute pentru fiecare dintre aceste fonduri. Și în final, aliniatul 17. Un apel către dezvoltarea unei baze de date care să preia toate aceste dizabilități. Vreau să specific aici ideea de a avea date dezagregate pentru a avea categorii femei, pentru a avea categorii cum ar fi, spre exemplu, populația de la sate, de la orașe. Uh, e clar că avem o astfel de nevoie în cercetare, în uh, colectarea datelor pentru a ști exact uh, cum anume aceste persoane cu disabilități sunt eventual discriminate sau exploatate. Și să sperăm că toate aceste lucruri vor fi implementate împreună cu Convenția. Laura Agia. Mulțumesc, doamna Laura Agia. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc mai ales uh, colegii Stevens pentru uh, acest raport excelent. Contribuția noastră a fost cu siguranță pozitivă, um, pentru că e important să avem un document ferm și sprijinit uh, de cât mai mulți colegi pentru ca poziția noastră să fie să aibă consecințe pozitive dorite de noi. Președintele o întrerupe pe vorbitoare și spune că nu este interpretare în germană, probabil. Președinte întreabă dacă se aude, interpreții aud. Pe afișaj nu apare nimic, spune domnul președinte. Se caută tehnicienii. Alo. senso. <laughs> No, no.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 Deci, reiau, doresc să mulțumesc colegei Stevens pentru acest raport excelent. Și noi am depus uh, uh, amendamente care reflectă prioritățile noastre. Am discutat cu persoanele direct vizate, cu cei pentru care lucrăm noi azi, aici. Și Doresc să prezint colegei noastre și celorlalți raportori din umbră câteva aspecte. Ne-am ocupat de concediul parental. Solicitarea este să se permită ca aceste concedii parentale să prevadă um, condiții speciale pentru părinții copiilor cu dizabilități pentru ca aceștia să le fie alături în mod cât mai eficient. Am cerut de asemenea facilități de acces, de exemplu, la actele juridice, judiciare uh, și la tutela judiciară uh, pentru persoanele cu dizabilități. Deseori, accesul la justiție pentru persoanele cu dizabilități este foarte complicat, cel puțin în Italia. Deci, Trebuie să încercăm să permitem și celor care, de exemplu, suferă discriminare la locul de muncă, uh, un sprijin uh, la nivel juridic uh, cu informații în momentul în care trebuie să um, adreseze justiție pentru a impune respectarea drepturilor lor. În Italia avem o problemă foarte mare legată de barierele legate de modul în care sunt construite școlile și universitățile. Din această cauză, copiii tinerii cu dizabilități sunt marginalizați. Și deci trebuie să transmitem un semnal clar că într-o societate ca societatea noastră, o societate care trebuie să fie inclusivă, bariere de aceste tipuri uh, legate de construcțiile, construcția clădirilor um, în uh, clădirile cele mai esențiale pentru includerea acestor tineri, cum sunt instituțiile de învățământ, uh, sunt inacceptabile. Există Um, multe inițiative în domeniul uh, siguranței, securității persoanelor cu dizabilități. Trebuie să uh, prevedem uh, fonduri pentru însoțirea persoanelor cu dizabilități. Se pare că azi nu pot vorbi, spune vorbitoarea care este întreruptă din nou. Președintele a întrerupt uh, din nou ședința, deși nu par să fie probleme de sunet. Kann aber gar keine Gebärdensprache. Test 1, 2, 3. Yeah, sorry, please.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 Das geht, aber... 1, 2, 3, se pare ce că funcționează. Ha? No? Warte. <laughs> Nicht fotografieren jetzt.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 Da, acum pot să aud interpretarea. Toată lumea are sunet în căști? Da? În regulă. Bun. Dar nu începeți chiar de la început, vă rog. <laughs> Laura. <laughs> Unde evitare che poi si dica che io porto sfortuna. După o să se zică că eu uh, uh, sunt cu ghinion. Uh, doresc să mai adaug încă puține lucruri trebuie să fie sporite posibilitățile de alege ale persoanelor de, cu dizabilități, pentru că încă astăzi conceptul de caregiver, deci de instituționalizarea, sunt uh, încă concepte depărtate de persoanele cu dizabilități și de cei care se ocupă de aceștia. Formele de uh, smart working sau co-working pot uh, contribui la uh, ocuparea, la găsirea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități și în Italia există și posibilitatea ca uh, firmele plătesc uh, amenzi derizorii uh, dacă nu angajează persoane cu dizabilități. Deci aceasta este o problemă, așa cum este o problemă în Italia și cea a falșilor invalizi. Uh, Um, eu cred că este uh, un uh, comportament uh, uh, pe care trebuie să-l disprețuim complet pentru că e cei mai rău uh, ce știe să facă ființa umană. Mulțumesc colegei și vom coopera bine în viitor. Mulțumesc, până la urmă a funcționat și acum în sfârșit are doamna Joel Melan Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să o asigur pe doamna raportor despre faptul că grupul nostru va lucra în mod foarte conștiincios alături de dânsa și insistând pe niște puncte fundamentale. Eu cred că avem aici o neînțelegere în ceea ce privește cuvântul handicap. Uh, termenul acesta acoperă niște lucruri atât de diferite și care au o gravitate cum să spun eu, foarte greu de apreciat, plecând de la handicapul cel mai simplu și anume acesta, într-o bună zi cu toții, mai devreme sau mai târziu, uh, fie pentru că e vorba de un handicap dobândit cu vârsta, cu timpul, deci e vorba de persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, mie mi se pare că ăsta e un pleonasm dar mai există și un handicap de la naștere, congenital, și care merită să aibă un tratament uh, demn de uh, ființa umană. Acum trebuie să amintim în lucrările noastre faptul că societatea per total, indiferent societatea europeană, societatea la nivel național, este cea care va trebui să ofere tuturor persoanelor cu disabilități, fie anatomice, somatice, psihice, comportamentale, deci să le ofere posibilitatea de a avea o viață cât mai demnă cu putință. Și nu trebuie să uităm faptul că nu e vorba decât de o compensație, ca să zic așa, pe cât acest lucru ar fi posibil, cu mijloace rezonabile. Și se spune astfel în text, deci trebuie să amintim acest lucru. Însă nu e vorba de o reparare a daunei, între ghilimele, ci o compensație și, evident, trebuie să amintim acest lucru uh, angajatorilor, celor care dau închirie chirie locuințe și tu, tuturor celor care vor interveni pentru a facilita viața de zi cu zi a persoanelor cu dizabilități. Evident, cei care lucrează în cercetare, uh, startup-urile, spre exemplu, trebuie să încerce să facă această muncă de compensare a handicapului. Dar noi, evident, avem datoria să facem în așa fel încât persoana cu handicap să fie în măsură singură să compenseze această uh, situație. Trebuie să avem sisteme de asigurări sociale la înălțime în fiecare stat membru, trebuie să avem și tehnologie și, dincolo de asta, trebuie să vedem și care este și gravitatea, importanța handicapului respectiv. Un alt aspect pe care îl abordăm deseori este faptul că handicapul este o noțiune obiectivă și acest cuvânt discriminare care vine și de fapt uh, invadează dezbaterea este ceva subiectiv și atunci ar trebui ca noi să facem în așa fel încât, și de altfel cred că e vorba de responsabilitatea fiecărui stat membru, să facem deci în așa fel încât fiecare persoană cu handicap să nu se simtă discriminată. E un lucru clar. Acum, dacă e să amestecăm lucrurile și uh, atunci cred că ajungem într-o situație, mă scuzați de cuvânt, dar nu găsesc altul mai bun, o situație ridicolă. Uh, și începem să enumerăm o persoană transgen, uh, o femeie mai în vârstă, cu handicap și așa mai departe. Amestecăm toate aceste genuri și toate aceste uh, tipuri. Și cred eu că abordăm lucrurile în mod uh, eronat, pentru că nu, astfel vom găsi o soluție care să ne permită ca un text european, indiferent cum ar fi el, să fie și un text eficient. Pentru că, altfel, clar, în mod clar, va fi un text ineficient și nu trebuie să ne uh, mirăm de faptul că cei care sunt eurosceptici vor fi din ce în ce mai numeroși. Așa că, din toate aceste motive, doamna raportor, uh, vă asigurăm de sprijinul nostru și de contribuția noastră în această dezbatere. Dankeschön, dann haben wir als nächsten Redner Mulțumesc. Urmează intervenția domnului Plura. Proiect znakomitego raportu i bardzo Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru acest raport excelent și să o asigur de toată cooperarea mea ca și uh, raportor pentru Comisia pentru Transporturi, adevărată plăcere să pot spune că mare parte din comisia, de membri din comisia noastră au fost în măsură să adopte raportul, avizul nostru pe acest raport. E un aviz foarte important, că, pentru că el contribuie la raportul Helgei și abordează și alte chestiuni importante, în așa fel încât să ne asigurăm că persoanele cu disabilități pot să beneficieze de transporturi. Și evident că au fost multe întrebări care au fost deja abordate de către colegi în dezbatere și cred că este foarte bine să subliniem dreptul la acces de plin la informații și instrucțiuni, spre exemplu, în ceea ce privește la bordul trenurilor, la bordul aeronavelor și așa mai departe. Acest lucru este deosebit de important în contextul uh, oferirii de servicii în domeniul transportului și a turismului. Trebuie să ne asigurăm că vom avea acces la uh, numărul uh, de telefon de urgență. De asemenea, acest lucru este important nu numai pentru persoanele cu disabilități, ci face parte din întregul context de condiții de securitate. Deci, accesul în, la transportul pentru persoanele cu disabilități și reprezintă o bază pentru a crea noi locuri de muncă pe viitor. Tulis. Mulțumesc, domnul Tulis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest text. E clar că și noi vom uh, prezenta o serie întreagă de amendamente și textele legislative ale Uniunii Europene pe acest subiect sunt un element deosebit de important ce trebuie să fie analizat. Trebuie să vedem dacă acestea se și aplică, pentru că acum e clar, cu această criză economică, persoanele cu disabilități uh, s-ar putea să reprezinte un fel de categorie de țapi spășitori Spre exemplu, nu li s-ar putea acorda diferitele uh, alocații sociale la care ar avea dreptul. Și clar că aceste persoane la un moment dat pot fi disperate. Ieri, guvernul, după amiază, a hotărât să retragă toate aceste rezerve care existau față de crearea unui nou fond și astfel mulți dintre uh, cetățeni au rămas fără medicamente. Eu vă spun în mod foarte clar, uh, sunt foarte sensibil pentru că eu am o fetiță cu dizabilități și există un medicament de care ea depinde și nu-l mai găsesc în farmacii în momentul de față și pot să vă spun că lucrurile sunt foarte complicate. Și aceasta este o viziune a guvernului, însă nu se poate ca o țară a Uniunii Europene să lase persoanele cu dizabilități fără niciun fel de apărare. Așa cum v-am spus, eu cunosc situația în primul front, sunt în linia întâi a frontului și de aceea doresc să vă atrag atenția asupra acestui fapt. Serviciile se pot oferi după ce se fac o căruță de demersuri administrative și după ce se depășesc uh, o sumedenie de probleme, sunt familii care trebuie să îngrijească astfel de persoane cu dizabilități și cred eu că asta demonstrează că un guvern trebuie să fie în măsură să ajute. Nu ne putem permite ca aceste persoane să fie Uh, neapărat internate. Mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt alți membri care doresc să intervină, așa că voi da cuvântul reprezentantei Comisiei, doamna Grange. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia Europeană, evident, salută în mod favorabil raportul doamnei Stevens și dorește să-i mulțumesc pentru discuțiile foarte utile și pozitive pe care le-am avut în paralel uh, pe marginea acestor lucrări. Nu putem decât să susținem acest demers lansat de doamna raportor și de către Parlament noi am făcut deja comentarii în bilateral, însă este clar faptul că aspectele raportului care se referă și la instituții sunt deosebit de importante pentru noi. Doresc să amintesc faptul că la comisie noi lucrăm pe aceste chestiuni. Și tocmai am lansat o consultare între diferite servicii pe un proiect de comunicare referitor la diversitate și incluziune în cadrul instituțiilor. Și poate că în mod clar acest lucru ar merita să fie uh, discutat împreună cu doamna raportor, în așa fel încât să știe care sunt elementele care pot răspunde la observațiile sale. Deci, pentru a nu vorbi prea mult, ă, cam atât am avut de spus. Vă confirm că avem abordare favorabilă și vom fi extrem de atenți la recomandările și criticile pe care ă, le va cuprinde raportul referitor la ceea ce încă nu s-a făcut, indiferent că e vorba de state membre sau de instituții. Mulțumesc! So, vielen Dank, damit... Mulțumesc! Am ajuns la finalul acestei dezbateri. Pe 30 mai vom vota în comisia noastră amendamentele și alte puncte nu mai sunt pe ordinea de zi. Îmi cer scuze, m-am grăbit puțin. Doamna Stevens. Uh, thank you, Chair, for this uh, brief... Mulțumesc, doamna președinte, domnule președinte, pentru aceste ultime cuvinte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și celorlalți colegi, evident, și comisiei pentru contribuții și pentru aprecieri pe marginea textului. Și aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru acest feedback foarte pozitiv pe care l-am primit. Trebuie să înțelegem că acest raport se referă doar la implementare și de asemenea este și un răspuns față de observațiile și concluziile Națiunilor Unite. Deci e clar că noi suntem un pic limitați în, și trebuie să rămânem în acest cadru al observațiilor și al concluziilor. De aceea, nu putem să menționăm toate subiectele legate de disabilități, pentru că m-am uitat la observații și concluzii și ca și cum am scrie o reacție față de acele reacții, față de acele concluzii. De aceea, poate nu e poate la prima vedere un text atât de inclusiv pe cât ar fi putut fi. Însă aceste elemente vor fi incluse, dar într-un raport separat. Deci repet încă o dată acest lucru în așa fel încât să înțelegem exact uh, felul în care vom lucra. Aici e vorba doar de raportul de implementare, nu pierdeți din vedere acest lucru. Și 100% sunt de acord cu cele spuse de uh, colegul Cosa, și anume cât de important este să avem o traducere corectă a uh, textului. Unul dintre interpreta, una dintre interpreții noștri a, a, um, a auzit din cabina de a, uh, olandeză o versiune spunând a, uh, a, uh, locuință rezonabilă, dar întrebarea este ce este o locuință rezonabilă. Iată aici un mic exemplu de ce anume este atât de important să verificăm și să supraverificăm încă o dată versiunea lingvistică, tocmai pentru a ne asigura că mergem în direcția potrivită și avem același mesaj în toate limbile. Pentru că dacă vii cu un astfel de text către Consiliul Național de Disabilități, e clar că ei sunt în măsură să vină cu formularea potrivită pentru fiecare limbă oficială în parte. Și apoi, evident, au mai fost evocate și alte aspecte, copiii, persoanele în vârstă, protecția juridică și importanța a asistenței instituționalizate, felul în care sunt utilizate fondurile europene. Eu sunt de acord cu ideea aceasta de a defini conceptul de disabilitate și cred că este foarte important să rămânem în a, partea, în latura subiectivă a acestui concept de disabilitate și să încercăm să ne îndepărtăm un pic de filozofia medicală, medicalizată. Dizabilitatea este imposibilitatea de a merge sau de a auzi. Nu poți să spui că o persoană este 10% sau 50% sau 75% cu dizabilitate. Nu! Trebuie să vezi care este mediul înconjurător, care sunt factorii uh, care există între persoana respectivă și contextul ei de zi cu zi. Și dacă persoana respectivă are anumite limite și are anumite disabilități uh, și le regăsește în mediul său înconjurător cu care interacționează, asta poate să-i dea uh, sentimentul de a avea o disabilitate, un handicap. Deci eu aș prefera să rămânem în acest context, în această filozofie și aștept cu nerăbdare următoarea noastră ședință a raportărilor din umbră pentru a găsi împreună amendamente de compromis. Vă mulțumesc! So, Mulțumesc foarte mult. Cum vă spuneam, pe 30 mai o vom vota aici, în comisia noastră. Mulțumesc interpreților în limbajul semnelor, interpreților. Uh, nu știu exact unde de unde ne vine sprijinul, dar oricum mulțumesc. Și avem următoarea ședință pe 24 mai de la 15 până la 18.30 aici la Prisel. Mulțumesc și uh, rog pe coordonator să rămână în sală ca să putem începe relativ repede cu reuniunea coordonatorilor. <coughs>